venit în Parlamentul European, domnule președinte. Bun venit din nou, după 18 ani. A, ah, bine. Avem onoarea și plăcerea de a-l întâmpina pe președintele Republicii Democratice a Timorului de Est, domnul José Ramos Horta. Unii dintre dumneavoastră își amintesc probabil de alocuțiunea domniei sale de acum 18 ani, când a vorbit despre situația din Timorul de Est care încă pe atunci nu era independent. Doar uh, unii lideri curajoși îndrăzneau să prezinte viziuni la fel de îndrăznețe. Ca membru activ al opoziției, în perioada respectivă, Domnia sa a fost unul dintre principalii susținători a independenței Timorului de Est și a prezentat un plan în cinci puncte care includea independența, eliberarea prizonier- deținuților politici, precum și o prezență a trupelor internaționale și un referendum cu privire la independență. Comunitatea europeană a recunoscut acest plan în 1996, iar domnul președinte al Republicii Democratice a Timorului de Est, domnul José Ramos Horta, iar domnul Carlos Jiménez Bello au primit Premiul Nobel pentru Pace. Domnul Shanana Gushmao a primit ulterior premiul Saharov al Parlamentului European. A urmat referendumul din Timorul de Est cu un rezultat pozitiv și a început apoi o perioadă dificilă de reconciliere în această țară. A fost nevoie să se pună bazele unor instituții de încredere și să se construiască o societate civilă veritabilă. Parlamentul European a susținut întotdeauna ambițiile domnului președinte, precum și ale mișcării democratice din Timorul de Est. În anul 2002, țara și-a recăpătat independența integrală. Experiența aceasta este importantă nu doar pentru Timorul de Est. Domnul președinte uh, vizitează multe țări în curs de dezvoltare de pe mai multe continente pentru a vorbi despre experiența domniei sale și pentru a le transmite autorităților acestor țări mesajul construirii unui viitor mai bun pentru cetățenii lor. Domnule președinte, îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit în această cameră și vă dau cuvântul. Domnule președinte, și domnilor, voi începe alocuțiunea mea în engleză, după care voi trece în limba portugheză și voi încheia din nou în engleză. Aș putea să vă vorbesc în cinci dintre limbile Uniunii Europene, dar nu voi face asta pentru că mă voi încurca așa că voi uh, rămâne doar la engleză și portugheză. Vă sunt recunoscător pentru privilegiul de a mă adresa dumneavoastră în această instituție ce întrupează diversitatea culturală a Europei și cultura democratică și instituțiile sale politice. Admirația mea pentru Europa și instituțiile sale pe care le-ați creat admirația mea pentru drumul pe care l-ați parcurs de la rivalitate și războaie către unitate, parteneriat și pace, democrație, incluziune și prosperitate, precum și pentru credința dumneavoastră în solidaritatea între popoare, admirația aceasta m-a făcut să nominalizez ca laureat al Premiului Nobel pentru Pace Uniunea Europeană și Comisia Europeană pentru Premiul Nobel pentru Pace. Într-un capăt al lumii există o umbră și o influență a singurei superputeri rămase. La celălalt capăt al lumii există Asia, unde sunt umbrele a doi giganți asiatici ce planează asupra restului regiunii între cei doi poli există, poate exista podul european care îi poate lega pe toți partenerii spre, pe drumul păcii și prosperității. Această Europa a incluziunii se întinde de la coasta Atlanticului, Portugalia, până la marginea continentului unde începe Asia. În aceste momente, sunt recunoscător instituției dumneavoastră și multora dintre membrii săi. Sunt recunoscător Comisiei Europene și președintelui său, prietenul nostru, José Manuel Durao Barroso, care timp de trei decenii a fost alături de noi în drumul spre libertate. Ca tânăr politician și diplomat, mai întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru de externe și apoi ca prim-ministru al Portugaliei, domnul Barroso a fost un susținător pasionat al Timorului de Est, precum și al unor țări din Africa, Asia și America Latină. Însă nu mi-aș îndeplini datoria dacă nu le-aș mulțumi și multor alți membri ai Parlamentului European, dintre care unii nu mai sunt aici, din cauza procesului irreversibil al îmbătrânirii, de care nu, scăpa, nu scapă nimeni. Însă, în această instituție în care este reprezentat întregul spectru politic, se află, de fapt, există, de fapt, posibilitatea de exprimare ca nimeni, nicăieri altundeva. pentru membrii portughezi ai Parlamentului European care în anii 90 au donat o parte din salariile lor pentru cel care astăzi este ministru de externe, domnul dr. Zacarias Costa. El a fost aici timp de 5 ani ca reprezentant al mișcării de rezistență timoreze și membrii portughezi ai Parlamentului European acordau lună de lună asistență financiară pentru, a, pentru biroul domniei sale aici la Bruxelles. Aceeași instituție a fost prima care ne-a dat o carte de identitate ce reprezenta Timorul de Est în Parlamentul European pentru a susține cauza țării noastre. De aceea revin aici încărcat de recunoștință pentru față de dumneavoastră. Acum voi vorbi în portugheză despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului, despre ce facem în țara mea și despre ce așteptări avem de la comunitatea internațională. Um Timorul de Est nu era independent în anul 2000. Am prezentat primul, primul raport cu privire la obiectivele de dezvoltare a mileniului în 2004. Atunci ne-am stabilit primele obiective pe care doream să le realizăm și de atunci ne-am bucurat de pace în Timorul de Est, lucru care a făcut posibilă o creștere economică de peste 12% pe an. Am redus sărăcia cu 9% într-o perioadă de 2 ani. Mortalitatea infantilă a scăzut deja la nivelul pe care ne-l propusesem pentru 2015. Școlarizarea în 2007 a, era la 65% și a ajuns până la 83%. Am reușit să reducem um, analfabetismul mulțumită unui program de parteneriat cu Cuba și luptăm pentru eradicarea totală a analfabetismului în următorii 2 sau 3 ani. O parte a bugetului este atribuită um, măsurilor de sănătate publică, și au existat programe de finanțare publică pe articole, cum ar fi transferuri directe către persoane vârstnice, persoane cu handicap și veterani de război. În același timp am sporit suprafețele um, cultivabile și um, suprafețele cu livezi. Ne dezvoltăm acum strategia pentru perioada 2010-2013, astfel încercând să creștem standardele de viață, ajungând până în anul 2030 la un nivel Uh, mediu spre înalt. În ceea ce privește resursele de petrol, observăm cu bucurie că inițiativele în sensul transparenței în industriile extractive inițiativă cu acronimul EITI a clasificat Timorul de Est ca fiind pe primul loc în Asia și pe locul 3 în lume în ceea ce privește transparența și gestionarea eficientă a fondurilor, a profiturilor din uh, industria petrolieră și a gazelor. Aproximativ 30% din uh, membrii Parlamentului din Timorul de Est sunt femei, iar în guvern portofolii cheie, cum ar fi Ministrul Finanțelor, al Solidarității și al uh, Echității Sociale, precum și uh, Procuratura, sunt conduse de femei. Există și un parlament al tinerilor cu 130 de membri, care abia a fost uh, ales în urma unor alegeri naționale. Și în acest parlament al tinerilor sunt persoane cu vârste între 12 și 17 ani. Urmărim în mod constant să asigurăm un echilibru între sexe în acest parlament al tinerilor, însă Așteptările ne-au fost chiar depășite. Parlamentul tinerilor este format din 68 de fete și 62 de băieți. Timorul de Est se mândrește cu faptul că a adoptat unul dintre cele mai umanitare regimuri din toată lumea. Am abolit pedeapsa cu moartea. E a sentença de prisão máxima é 25 anos. Não temos și 25 de ani este pedeapsa maximă în țara noastră. Nu există pedeapsa cu închisoarea pe viață. Am ratificat toate tratatele internaționale privitoare la drepturile omului. Am înaintat două rapoarte în acest sens și ne vom continua eforturile pentru a consolida și mai mult drepturile omului, libertatea și demnitatea pentru, tu- pentru toți. Constituția noastră recunoaște dreptul internațional care primează în fața legislației naționale. Cu alte cuvinte, toată legislația noastră națională trebuie să uh, fie în acord cu prevederile din dreptul internațional. Vorbitorul continuă în engleză. Voi vorbi acum despre problema schimbărilor climatice. Aici, sigur, există problema timpului. Este adevărat că cei bogați și puternici contribuie în cea mai mare, au contribuit în cea mai mare măsură la deteriorarea mediului înconjurător, trebuie să recunoaștem că știința, tehnologia, dezvoltarea științei și tehnologia în ultimii 200 de ani au adus beneficii extraordinare pentru toată lumea, chiar dacă aceste beneficii nu au fost distribuite în mod echitabil. Însă, în lumea în curs de dezvoltare, nu trebuie să dăm toată vina pe cei bogați și puternici pentru răul adus acestei planete. Trebuie să ne recunoaștem partea noastră de responsabilitate în distrugerea pădurilor, lacurilor, râurilor și mărilor. Asia este la fel de responsabilă ca și Statele Unite și ca și Europa în ceea ce privește contracararea acestor uh, distrugeri. Suntem cu toții locuitori ai acestei planete, iar noi în Asia, fiindcă reprezentăm aproape jumătate din populația lumii, avem o răspundere pe măsură. Trebuie să, moderniz- să ne modernizăm economia și să îmbunătățim viața oamenilor din Asia. Pentru a face acest lucru, folosim din ce în ce mai multă energie pe care ne-o dă planeta Pământ și multe din uh, țările în curs de dezvoltare din Asia traversează acum oceane în căutare de alte surse de energie, în Africa sau America Latină. De aceea, Timorul de Est, împreună cu insulele Maldive, două dintre cele mai mici țări din Asia, solicităm propunerea unei agende comune a Asiei pentru dezvoltarea durabilă și pentru protecția mediului, pentru gestionarea resurselor de pământ și de apă, pentru educație și sănătate pentru toți și pentru eliminarea sărăciei și analfabetismului. Un apel către cei bogați și puternici. Aceștia trebuie să-și pună următoarea întrebare. Ne-am respectat promisiunile făcute la televizor? Strategiile trecute au fost eficiente în lupta împotriva sărăciei extreme și a subdezvoltării? toți liderii țărilor în curs de dezvoltare sunt învinuiți pentru că nu au îmbunătățit viața popoarelor lor, în ciuda asistenței pentru dezvoltare pe care se presupune că am primit-o de la cei bogați. Însă donatorii ar trebui să facă un exercițiu critic de analiză al politicilor lor. Știm că există o solidaritate reală din partea cetățenilor de pe stradă, din America, din Europa, din Japonia, față de oamenii din regiunile mai sărace ale lumii. Însă donatorii trebuie să eficientizeze procesele îndelungate și care fac risipă procesele acestea birocratice care descurajează, îi descurajează pe cei din țările noastre. Donatorii trebuie să investească mai mult în dezvoltarea rurală, în agricultură, în uh, măsuri pentru siguranță alimentară, pentru apă, pentru uh, construirea de drumuri, educație. Să consolideze instituțiile naționale și să-i susțină pe liderii aleși democratici. În acest sens, donatorii trebuie să sprijine mai mult bugetele sectoriale pentru a se putea furniza serviciile necesare cetățenilor. Este descurajator faptul că doar Câteva țări bogate au îndeplinit uh, ținta de 0,7% din PIB pentru asistența pentru dezvoltare. În același timp, angajamente generoase făcute la conferințe internaționale cu multă publicitate, alături de vedete de cinema, nu își păstrează valabilitatea atunci când lumina reflectoarelor se stinge. Este și mai întristător faptul că zeci de miliarde de dolari, de dolari se găsesc imediat atunci când este nevoie să fie salvate bănci falimentare sau agenții imobiliare frauduloase sau industrii ale automobilistice învechite. Zeci de miliarde de dolari se duc pe prime acordate unor persoane, persoane incompetente care sunt uh, răspunzătoare de criza financiară. Și totuși, apelurile către cei bogați de a spori asistența pentru dezvoltare nu au fost primite cu aceeași bunăvoință. We believe that one why... După părerea noastră, un mod onest de a ajuta țările ce suferă din cauza crizei financiare este să se șteargă datoriile micilor state insulare și să se restructureze datoria țărilor cu grad mare de datorare care se confruntă cu probleme foarte mari pe plan intern și extern, cum ar fi instabilitate, schimbări climatice, extremism, în multe zone ale lumii, mai ales în Asia de Sud și în regiunea Marilor Lacuri din Africa. Timorul de Est este o țară privilegiată în sensul că nu avem datorie externă deloc. Așa că apelul nostru nu este motivat de interese proprii. Dacă vă uitați în anuarul economic din 2010, versiunea scurtă, veți vedea un lucru interesant, și anume că în prezent Timorul de Est are cel mai mare surplus comercial ca procent din PIB, din toată lumea. Și cum spuneam, nici măcar un cent de datorie externă. Cu toate acestea, din solidaritate față de țările care au un grad de îndatorare mare și nu pot să-și plătească aceste datorii, facem acest apel, pentru că dacă a fost posibilă mobilizarea a miliarde de dolari aproape peste noapte pentru a se salva bănci falimentare, companii de asigurări și așa mai departe, atunci există obligația morală și ar trebui să existe și o înțelepciune politică de a găsi sume mult mai mici pentru a acoperi obligațiile de plată ale țărilor în curs de dezvoltate, țările sărace din lumea a treia, pentru a, ratifica, pentru a rectifica o parte din dezechilibrele care există în lumea în care trăim astăzi excelențele voastre. Vă sunt recunoscător dumneavoastră, Parlamentul European, liderilor europeni și tuturor partenerilor noștri în dezvoltare. Și cu modestie și cu umilință vreau să ne recunosc propriile limite. La marginea lumii în curs de dezvoltare, noi cei din Timorul de Est nu trebuie să inversăm rolurile. Nu este cazul să dăm noi lecții vestului. Trebuie să ne privim în oglindă și să răspundem singuri la întrebări să vedem ce am făcut pentru a-i ajuta pe sutele de milioane de cetățeni să scape de sărăcia extremă. Cu toții putem face mai mult, și în Timorul de Est și în alte părți ale lumii. Am înregistrat progrese extraordinare în ultimii trei ani. Țara noastră se bucură de independență doar de opt ani. V-am dat o parte a cifrelor Însă sunt multe alte domenii în care realizările nu sunt cuantificabile, nu sunt măsurabile, însă asta nu le face mai puțin importante. Am reușit să vindecăm rănile societății noastre, să reconciliem comunități diferite, să reparăm relația cu Indonezia, de care ne leagă o istorie tragică de 24 de ani. În prezent, Timorul de Est și Indonezia sunt doi vecini cât se poate de buni. Am reușit să clădim punți către ceilalți vecini din regi- regiune și avem relații diplomatice cu peste 100 de țări. Acestea sunt lucruri ce nu se pot măsura. Poporul nostru, în ciuda rănilor lăsate în urmă de 24 de ani de ocupație, nu au rămas cu resentimente față de nimeni. Asta credem noi și suntem hotărâți să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor poporului nostru și să-l conducem spre un viitor prosper. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim, domnule președinte. În urmă cu 18 ani, în calitate de lider al opoziției din Timorul de Est, cu mare curaj, cu multe viziuni, Ați fost prezent în fața noastră. Astăzi sunteți uh, reprezentantul unui stat democratic în, într-un final. Vă urăm mult succes, domnule președinte, dumneavoastră și cetățenilor dumneavoastră. Vă mulțumim pentru intervenție.